A votat toată lumea? S-a închis votul. La relazione e approvata. Și se adoptă. Trecem la raportul Scholz cu privire la tratamentul tarifar al mărfurilor originale din Ecuador. Un alt vot unic cu apel nominal s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a votul. Trecem, s-a adoptat acest raport. Și trecem mai departe la raportul de pre mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014. Se votează rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat această rezoluție. Mai departe, tot de pre, proiectul de buget rectificativ numărul 3 2014, vot cu apel nominal, se votează rezoluția în totalitatea sa. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Și se adoptă. Relazione de pre, progetto di bilancio rettificativo numero... Votăm mai departe următorul proiect de buget rectificativ 4-2014. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. La votație chiusă. S-a închis. Și se adoptă raportul. Mai departe, Raportul suni mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE, inundații în Italia, cu tremure în Grecie, furtună de greață în Slovenia, îngheți și inundații în Croația, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul și se adoptă. Depre, proiect de buget rectificativ numărul 5 2014, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Votazione è aprovat. Și se adoptă. Raport de pre, proiect de buget rectificativ 6 2014, vot cu apel nominal, vot unic, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul și se adoptă. Votul pe raportul Fernandez, mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE, inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria, vot unic cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Și se adoptă raportul. Raportul de pre, proiect de buget rectificativ 7, 2014, vot unic cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione e chiusa. S-a închis votul și se adoptă. Raportul de pre, proiect de buget rectificativ numărul 8 pe 2014, vot unic, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votare. S-a închis. Și se adoptă. Raportul de pre-Lewandowski, sistemul de resurse proprii al Uniunii, ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre, vot unic cu apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Vot pe raportul Mureșan, mobilizarea Fondului de Solidaritate al UNE, UE, regiuni afectate de catastrofe, vot unic, vot cu apel nominal, sa, se va aplica majoritatea calificată a două treimi din voturile exprimate, s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul și avem majoritatea calificată. Raportul Mureșan este adoptat. Raportul Gardia Zabal Rubial, mobilizarea instrumentului de flexibilitate, finanțarea programelor destinate Ciprului din cadrul fondurilor structurale și aici este nevoie de majoritate calificată două treimi din votul exprimate. Vot unic cu apel nominal s-a deschis votul. La votat. S-a închis votul. Avem majoritatea de două treimi, se adoptă raportul. Trecem mai departe la bugetul pe 2015. Poziția Consiliului pe proiectul de buget general, uh, rubrica 1, amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Amendamentul s-a respins. Amendamentul numărul 9, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 13, chi a favore? Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 6, pe vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Passiamo ora alla relazione. Trecem acum la raportul Gardia Zaval Rubial și Holmeier, noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015. Amendamentul 1, paragraful 4. Cine este pentru? Chi e contro? Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 Amendamentul 11, după alineatul 4, în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 5, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15 după alineatul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 17 a fost retras. După alineatul 10, amendamentul 18 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. După alineatul 11, amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 12, amendamentul 21, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione S-a închis votul. Se respinge. După alineatul 14, amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. După alineatul 15, amendamentul 23, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. După alineatul 15, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. La votazione chiusa. S-a închis votul. Emendamentul e respins. Se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 după alineatul 16, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se respinge. L'onorevole Mattias per una moziune d'ordine. Doamna Matias dorește să ia cuvântul pentru o moțiune de regulament, vă rog. Obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, quero fazer um pedido de esclarecimento à mesa. Da, domnule președinte, vroiam să fac o clarificare aici. M-am uitat pe lista de vot și am văzut că amendamentul 30 era inadmisibil. Deci aș vrea să vă întreb de ce a fost considerat ca neacceptabil pentru că votăm la proiectul rectificativ de buget 4 din 2014 și amendamentul meu are de-a face cu criza economică și socială și ideea e că eurodeputații trebuie să participe 100% la taxa de solidaritate, așa cum fac funcționarii de aici. Este un element care a fost uh, inclus în proiectul rectificativ de buget pe 2014, a fost considerat ca fiind inadmisibil și nu știu de ce. Onorevole, acest amendament s-a prezentat deja. Stimate doamne deputat, acest amendament a fost deja cerut deja de mai multe ori în trecut și a fost considerat inadmisibil. Trecem acum la amendamentul 31 după alinatul 28. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis Se respinge. Amendamentul 32, după aliniatul 19, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 33, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a votul. Amendamentul e respins. Se respinge. După alineatul 20, amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum rezoluția modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E rezultat e chiar, se volete el check, facciamo... E clar rezultatul, dar dacă doriți să verificăm, verificăm. S-a închis votul și se adoptă, cu o majoritate foarte clară chiar. Dorește să vorbească domnul Artuig, președintele Comisiei pentru Bugete. Président, mes chers collègues. Domnule președinte, stimați colegi, mă bucur de votul la care am asistat, pentru că, având în vedere contextul în care ne aflăm, dăm Uniunii bugetul de care are nevoie. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acordul din urma discuțiilor tripartite. Le mulțumesc celor de la președinția italiană. Îi mulțumesc și doamnei Gheorgheva. Mulțumesc raportorului nostru, raportorilor. Mulțumesc membrilor Comisiei pentru Bugete și fiecărui coleg. Mulțumesc președintelui Parlamentului European pentru că în numele său am prezidat delegația de conciliere, la conciliere bugetară. Acest vot îmi inspiră încredere și optimism. Având în vedere revizia CFM-ului, trebuie să păstrăm creditul și autoritatea Uniunii Europene. Așteptăm cu nerăbdare bugetul rectificativ care va deschide calea planului de investiții de peste 300 de miliarde de euro. În așteptarea grupului prezidat de Mario Monti cu privire la resursele proprii, proprii Comisia pentru Bugete va veghea ca cheltuielile noastre să aducă valoare adăugată și să fie o garanție pentru competitivitatea, creșterea economică și creșterea locurilor de muncă. Sărbători fericite! Mulțumesc, domnule Arcig. O să vă transmitem și dumneavoastră înapoi, bineînțeles, un Crăciun fericit. Domnul de la Vedo dorește să ia cuvântul din numele Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, stimată doamnă vicepreședinte Georgieva, domnilor și domnilor, foarte pe scurt iau cuvântul pentru ca să vă spun că Consiliul a luat notă, notă cu satisfacție de faptul că Parlamentul European a confirmat acordul care s-a ajuns la, trilog, la care s-a ajuns în trilogul din octombrie pentru bugetul 2015. Toate bugetele rectificative pentru 2014 au fost adoptate așadar oficial acum și aceasta este o ocazie foarte bună pentru a mulțumi încă o dată președintelui Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European, domnul Arciug, și celor trei raportori, doamna Gardia Zabal, Paul Maier și domnului Depre și pentru angajamentul și atitudinea foarte pozitivă pe care au arătat-o în întreaga procedură de negociere bugetară, care a contribuit la rezultatul foarte pozitiv la care am ajuns și vreau să vă transmit și dumneavoastră toate cele bune pentru aceste sărbători care urmează și numai bine. Grazie, onorevole de la Vedova. Mulțumesc, domnule de la Vedova. Parlamentul European a adoptat fără amendamente, așadar, poziția Consiliului din 12 decembrie 2000. 14 cu privire la proiectul bugetului general care a fost prezentat de către Comisie. Procedura bugetară pentru exercițiul 2015 a fost astfel încheiată în conformitate cu articolul 314 al tratatului TFUE. Declar așadar că bugetul pentru exercițiul financiar 2015 este adoptat în mod definitiv. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione. Trecem acum la propunerea de rezoluție a Comisiei pentru privire la infracțiunile grave în transportul de rutiere. După aliniatul 3, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și se respinge. Doriți o verificare? S-a respins. Bine, haideți să deschidem votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Bun ochi per vedere. Se vede că am un ochi foarte bun și văd. După considerentul uh, și amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3, chi e a favore? Amendamentul 3 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4 e vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votazione chiusă. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 după considerentul L, vot cu apel nominal. La votazione è chiusa. Am închis votul. Se respinge. După considerentul M, amendamentul 6, am deschis votul. Vot cu apel nominal. La votazione è chiusa. Am închis votul. Finto. La risoluzione. Se respinge. Teme. Chi è a favore? Rezoluția în totalitatea sacinei pentru? cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Ci vuole la maggioranza calificată. Trebuie majoritate calificată, vă amintesc din nou. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Rezoluția se adoptă cu majoritate calificată. Proposta de rezoluție de la Comisie. Propune de rezoluție din partea ENVI, siguranța alimentară și asupra calității benzinei și a combustibilului diesel. Tot trebuie majoritate calificată și la aceasta. Rezoluția în totalitatea sa se votează cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se nu, nu avem majoritatea. Nu avem majoritatea calificată. Sunt doar 337 de voturi pentru și 325 împotrivă, deci nu se poate adopta această rezoluție. Piano în materia de rigetti nel Mar Baltic. Planul cu privire la respingerea aruncarea capturilor înapoi în Marea Baltică are, dorește să ia cuvântul autorul, domnul Robatski. domnule președinte această rezoluție corectează actul delegat corespunzător respingând mărimea la 25 de centimetri și revenind la 38 de centimetri pentru ochiul de plasă. Actul delegat practic acționează împotriva protecției speciilor pentru că nu poți proteja o specie de pește scăzând această mărime care este stabilită. Dacă elimini puietul de pește, poți proteja mediul. E adevărat că asta vine împotriva pescarilor și are consecințe pentru populația din Marea Baltică. Însă dorim să reducem în continuare mărimea peștilor care sunt capturați și vă cer să votați pentru. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați. Votăm acum rezoluția în totalitatea sa. Vot cu apel nominal. Este nevoie de majoritate calificată și s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Și se respinge. Passiamo alla... Trecem mai departe la propunerea de rezoluție al grupului Verde Ale cu privire la accesul la activitatea și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare, solvabilitate 2. Avem nevoie de majoritate calificată. Votăm rezoluția în totalitatea sa cu apel nominal și s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis. și se respinge. Trecem la propunerea de rezoluție a Comisiei Roinoria Strategiei de uh, Securitate Internă a Uniunii Europene. În după alineatul 1, amendamentul 3, cine pentru? Chi e contro? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. După da, paragraful 2, amendamentul... După alineatul 2, amendamentul 4, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După amendamentul 2, uh, după paragraful 2, amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, după paragraful 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După consideratul C, amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. După considerentul D, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La risoluzione del suo insieme, chi a favore? Rezoluția întreagă pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Passiamo. Trecem mai departe acum la propunerea de rezoluție comună din partea cinci grupuri cu privire la recunoașterea suveranității statale a Palestinei. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu de mult timp cer recunoașterea pentru uh, tărâmul somalez de mai mult timp. Pe 3 septembrie anul acesta am scris Comisiei Europene o, scris, o întrebare orală. Of 2014 on... Stimate, Stimate deputat, stimate deputat, continuă vorbitorul, nu este un punct de procedură acesta, o moțiune de procedură. Trecem mai departe la vot. Trecem mai departe la vot. Propunerea de rezoluție comună din partea 5 grupuri. Vă rog frumos să stați jos. Propunerea de rezoluție comună din partea 5 grupuri nu este o moțiune de procedură. Nu există nicio propunere Vorbitorul nu are microfon, interpretii nu aud ce spune. Era vorba de o declarație. Care e punctul de pe ordinea de zi? Spuneți-ne, vă rog frumos, care e punctul de moțiunea de procedură pe care o faceți? Dragi colegi, poate că suntem de acord uh, pe multe lucruri. Acesta este un punct. Care este articolul la care vă referiți, spune președintele? Vorbitorul continuă, domnule președinte. Sento bene, state calmi perché ci sento... Vă rog frumos să rămâneți foarte calmi că vă aud, din fericire am auz bun. Vă rog frumos să respectați președinția acestei plenare. Este un lucru foarte important. E foarte important, continuă vorbitorul. Am scris și mai multe întrebări cu privire la altă țară islamică, musulmană. The commission replied Comisia a răspuns pe 4 octombrie 2014. The European Union does not have Uniunea Europeană nu are niciun drept să recunoască state, numai statele membre individuale pot să recunoască un alt stat. Deci, domnule președinte, vă cer în calitate de președinte al acestei plenare să ascultați de acest lucru. Da, foarte bine, spune președintele. Trecem la vot. Așadar, propunerea de rezoluție comună din partea a 5 grupe, rezoluția... Din nou se aud voci din sală, vă rog frumos să respectați președinția. Ne auzim foarte bine, cred, cu toții. Nu are niciun sens să țipăm. Nu există nimic pe ordinea de zi, nu există aici nicio moțiune de rezoluție, de, de procedură. Votăm cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a votul și se adoptă. A chiesto la parola, a chiesto la parola. A cerut cuvântul domnul Weber. Stimate domnule președinte, dragi colegi, Fiind dat că simțim cu toții cât de important este acest subiect, aș vrea să vă mulțumesc pentru această abordare transpartinică din partea tuturor colegilor din grupurile politice din Parlament. Parlamentul a luat o decizie foarte importantă astăzi pentru că vrem o soluție a celor două state, vrem un Israel pașnic care să fie recunoscut de către toți palestinienii și dorim în același timp și un stat palestinian care să fie recunoscut și de Europa și de către Israel. În al doilea rând, dragi colegi, astăzi am putut să exprimăm prin acest vot că recunoașterea Palestinei este finalul unui proces, deci nu există o recunoaștere imediată și necondiționată, ci este vorba de un final al unei proceduri de negociere foarte lung și acest rezultat, cât se poate de rațional și de bun, este într-adevăr de aplaudat. Vă mulțumesc! Onorevole Pitella! Domnule Pitella, ați cerut să luați cuvântul, vă rog. Foarte pe scurt, vă rog. Da, și eu vă rog frumos, domnule președinte, aș vrea să vă spun că consider că acesta este o zi istorică și că întregul Parlament a votat uh, într-adevăr un subiect extrem de important. În finalul unei negocieri uh, libere, o negociere de asemenea care se dorea, care nu a implicat extremiștii și uh, fundamentaliștii. Și sperăm ca prin această negociere care a fost foarte răbdătoare din partea tuturor grupurilor și în același timp plină de pasiune, este o victorie, dar nu este o victorie a unui grup politic, ci a întregului Parlament European, pentru că aceasta este victoria păcii. Herr Präsident! Domnule președinte, și eu aș vrea să exprim faptul că grupul meu a lucrat pentru acest vot săptămâni și luni întregi. Ne-am decis să votăm în interesul unui vot puternic pentru recunoașterea statului palestinian și am dat acordul nostru pentru această rezoluție, chiar dacă am avut mari dificultăți cu faptul că recunoașterea statului palestinian este condiționată și ni se pare problematică această legare de condiții, nu ni se pare un lucru bun. Suntem de părere că recunoașterea statului palestinian este premiza și pentru negocierile de pace și nu invers. onorevole Verhofstadt. Domnule Verhofstadt, vă rog. Domnule președinte, mulțumesc în primul rând celor care au uh, conlucrat pentru a promova această rezoluție cu o majoritate atât de mare, mai bine de 500 de membri. Cred că nu e momentul acum să începem să dăm interpretări individuale ale acestei rezoluții. Important este, în schimb, este că acest Parlament a luat o poziție în sfârșit și acest lucru transmite un mesaj important întregii lumi. Europa s-a întors și și-a exprimat poziția în această chestiune extrem de importantă. În al doilea rând, cel mai important, cea mai importantă însemnătate a acestei rezoluții este că dă un mandat clar doamnei Mogherini pentru a continua negocierile, pentru că are nevoie de acest lucru. Mulțumesc! Thank you. Stimați colegi, și în numele grupului meu aș dori să spun că a fost uh, un proces foarte interesant și în același timp foarte tensionat până când ieri am putut fi de acord cu acest compromis. Dacă dorim ca Parlamentul European să aibă doar simbolic ceva de spus în această chestiune, dacă vrem să atingem ceea ce a spus uh, domnul Verhofstadt, și anume că Europa se întoarce, de fapt, în acest proces de negociere cu doamna Mogherini, atunci chiar că nu mai putem să ne mai întoarcem acum la o confruntare ideologică veche și, domnule Weber, eu cred că împreună ar trebui să mai vorbim încă o dată despre contribuția dumneavoastră a dineauri pentru ca Parlamentul în următoarele luni și în următoarele săptămâni să poată să o susțină foarte bine și împreună pe doamna Mogherini. Dar nu s-a deschis dezbaterea, spune președintele, pe această temă. Nu s-a redeschis dezbaterea pe această temă. Înțeleg că este important acest uh, vot și de aceea am dat cuvântul uh, președinților de grup, dar nu avem voie să răspundem. Domnul Farage a cerut cuvântul acum. Vă rog. Nu e un debat. Fiind dat că nu este o dezbatere care s-a deschis, numai și președinții de grupuri pot să ia cuvântul domnul, Cal, uh, domnul Farage și după aceea președintele EGR. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu are aici uh, nicio importanță ceea ce spune despre statul israelian sau palestinian. Ceea ce dumneavoastră considerați că este un parlament și dacă cu adevărat sunteți un parlament, atunci credeți în reguli și în statul de drept. Colegul meu, care i s-a închis uh, microfonul de către aceleași voci democratice pe care le auzim acum, a fost ignorat, domnule președinte, de către dumneavoastră. Și în urma cu câteva săptămâni a scris comisiei în legătură cu recunoașterea teritoriului Somaliland. Și i s-a spus că Comisia Europeană nu are capacitatea, competența sau dreptul să recunoască noi state membre. De aceea cererea care v-a fost adresată pentru această moțiune a fost inadmisibilă și atunci vă întreb acum, veți uh, lua o decizie și veți termina cu acest vot, pentru că nu putem spune doamnei Mogherini să meargă mai departe, pentru că Comisia Europeană a recunoscut singură că nu are competență în acest sens. Onorevole Calen. Domnule Calen. Mulțumesc foarte mult. Grupul meu și multe alte grupuri au avut o dezbatere internă pe această temă și mulți au crezut că, indiferent de părerile lor personale, statele membre sunt cele care trebuie să recunoască calitatea de stat a Palestinei și nu întreaga Uniune. Dar am votat acum, iată-ne, și trebuie să fie foarte clar că dacă este uh, să avem o pace îndelungată și durabilă și ca toate părțile în acest conflict, trebuie ca toate părțile în acest conflict trebuie să își uh, joace rolul. Fatah trebuie să renunțe la corupție, Hezbollah trebuie să renu- uh, Hamas trebuie să renunțe la terorism și israelienii trebuie să uh, oprească procesul de colonizare și să respecte granițele dinainte de războiul de șase zile. Doar astfel putem avea o pace sustenabilă. Grazie, onorevole Farage. Il testo non è un test. Mulțumesc, domnule Farage. Nu e vorba de un text legislativ, e vorba doar de un document politic, de o rezoluție care susține, susține o acțiune condusă de anumite state. E vorba de un document care era absolut admisibil. Trecem acum la votarea propunerii de rezoluție din partea grupului ALDE cu privire la situația industriei siderurgice din UE, protejarea lucrătorilor și a industriilor. Votăm raportul în totalitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la propunerea de rezoluție comună din partea a trei grupuri politice. Amendamentul 23, cine pentru? E contro. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După alineatul 1, amendamentul oral. Domnul D'Amato. A la parola. Vă rog. Doamna D'Amato. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să cer colegilor să taie din paragraf din aliniatul 15 orașul Taranto, pentru că acesta este cel mai poluant uh, oraș din Europa, care în continuare încalcă directive europene și agravează dezastrul uh, de mediu și sanitar și în același timp are incidențe negative pe economie. Este absolut uh, o industrie absolut insustenabilă, a fost condamnată de către Curtea Europeană de Justiție și este și cauza unei proceduri de infringement. Are mai multe procese puse pe rol, de fapt, și la Taranto nu este nevoie să garantăm produ- capacitatea productivă a acestei uh, instalații, ci mai degrabă să încercăm să relansăm întreaga provincie, reconversia economică și mai bune uh, remunerații. Mulțumesc! Dacă are cineva ceva împotriva acestei obiecții, propuneri de amendament mai precis? ci sono ci sono 40 deputati, quindi... Cu siguranță 40 de deputați, deci îmi pare rău, doamnă Damato, nu se poate accepta propunerea noastră de amendament, așadar votăm în trei parți amendamentul original. La prima parte. La prima parte. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri.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 Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se respinge. 38 la alineatul 9 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione e S-a închis votul. Se respinge. A doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum textul original în două părți la liniatul 9, prima parte, cine este pentru? A doua parte, mă scuzați, spune președintele, cine este împotriva? Abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Alineatul 10, textul original pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 12, amendamentul 40, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è... S-a închis votul. Se respinge. După alineatul 13, amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum textul original în două părți, la alineatul 13, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. După alineatul 16, amendamentul 5, am vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. La alineatul 17, amendamentul 16 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, vă rog să votați cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine, vom face o verificare, dar se adoptă. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Bisogna però che tutti i deputati ah, votino perché alzino la mano. Aș ruga pe toți deputații să voteze și să ridice mâna, pentru că altfel e foarte greu pentru președinte să vadă rezultatul paragrafo diciotto il testo originale in due parti la prima parte chi è a favore? alineatul 18 textul original prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă după alineatul 23 amendamentul 20 pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. Amendamentul 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4, după alineatul 27, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 28, amendamentul 6, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. După alineatul 29, amendamentul 2, votul pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, vom face o verificare electronică la amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog să votați atunci când spun eu, pentru că altfel va fi foarte greu să controlez. Acum, amendamentul 18 la alineatul 30, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la amendamentul 45. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se respinge. După alineatul 30, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. Sunt mai mulți deputați care nu ridică mâna, nu votează, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare electronică la amendamentul 17. Votazione aperta. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. E aprobat. Se adoptă. Paragraful 31, text original. La lineatul 31, textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 21 după aliniatul 31 pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 33, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 la alineatul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. După citarea 9, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Abțineri. Mă scuzați, spune președintele împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După considerentul I, amendamentul 12 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că e respins. 30 încă o dată, cine este pentru, împotrivă, Abțineri, într-adevăr se respinge. 31, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. După considerentul L, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se respinge, dar vom face o verificare electronică la amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. La considerentul Q, amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum ansamblul rezoluției, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Pare că se adoptă, dar vom face o verificare. Vot aperto. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. Și s-a închis. Rezoluția se adoptă. Trecem la propunerea de rezoluție din partea Comisiei Libe și cu privire la situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări olistice a migrației la nivelul UE. Alineatul 4, votăm textul original. Cine-i pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. După alineatul 4, amendamentul 5, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că e respins. După alineatul 5, textul original, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 9. În trei părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6, alineatul 12, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 12, textul original, vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. După citația 24, amendamentul 1. Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. 2. cine e pentru? Se verifică. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Se abțineri se respinge. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Considerentul B, amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Votăm rezoluția în totalitatea sa. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Legare.